Cominciamo, buonasera a tutti. Dragi colegi, haideți să începem ședința noastră. Are cuvântul domnul Ogi, care dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că voi prelungi prin intervenția mea ședința noastră de voturi, dar aș dori să revin asupra unui subiect și anume propunerea de numire a domnului Fazakas ca membru al Curții de Conturi. E vorba de articolul 108 al regulamentului și e vorba de, și de sentimentul din partea administrației noastre. Aș dori să știu care este statutul documentului care va fi înaintat în ședința plenară. E vorba de un raport din partea Comisiei de Control Bugetar. Colega noastră, Ayala Sender, a depus o muncă extraordinară. Cu toate acestea, Comisia noastră nu a votat Uh, pe acest raport. Noi am votat anumite nume Uh, însă nu am votat asupra unui raport, deci nu cred că acest raport poate fi considerat valabil. Care este statutul acestui document? E raportul uh, Comisiei uh, de Control Bugetar sau nu? Vă amintesc procedura. Cu începere de acum și până în momentul plenarei, fiecare grup politic sau cel puțin 40 de deputați pot să depună în numele articolului 108 o propunere de amânare a votului în plen. Al doilea punct. Noi am primit un răspuns din partea guvernului maghiar. Da, dar acest uh, document, această scrisoare nu răspunde la întrebările noastre. Pe mine mă preocupă faptul că domnul s a mințit și nu pot să, să, să-i acord încrederea mea. Guvernul maghiar în uh, documentul său nu ne spune dacă da sau nu a fost membru al serviciilor uh, secrete. În scrisoarea guvernului se indică că domnul Fazakas ar avea un al doilea nume, însă eu aș dori să știu, e un al doilea nume ca în anumite țări, unde există două nume de familie în, uh, în starea civilă, sau e vorba de un nume de cod dacă e vorba de un nume de cod, atunci situația e total diferită. Și aș dori să știu cum anume am putea să facem în așa fel încât de, deputații în plen să cunoască semnele noastre de întrebare, în așa fel încât să facă o alegere în cunoștință de cauză în momentul în care vom, vor vota în plen. Mulțumesc, spune domnul președinte, are cuvântul domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că trebuie să ne ocupăm din nou de acest subiect. Eu credeam că procedura va, ar fi fost cea pe care am hotărât-o la ședința coordonatorilor. Cei care sunt membri ai acestei comisie de mai multă vreme decât sunt eu membru, cel puțin prin uh, social-democrații, mi s-a explicat că, mi-au explicat că nu este primul caz în care un uh, rep demnitar al unui guvern din fostul bloc de est sunt, este pus în semnul întrebării. Apoi, în această comisie am procedat întotdeauna în felul următor. Comisia examinează competențele uh, persoanei propuse și nu poate lua decizii ca într-un tribunal. Dar, uh, domnule Audi, dacă punem din nou această întrebare pe masa de discuție, ne vom confrunta cu probleme. De aceea vă rog să nu revenim asupra acestui subiect. S-a luat o decizie, s-a luat o decizie cu majoritatea comisiei noastre pentru a-l propune pe domnul Fazakas și asta pe baza competențelor sale, care nu pot fi negate. Aceasta este recomandarea comisiei noastre. Noi am făcut munca ce trebuia făcută în mod formal, iar scrisoarea, din punctul meu de vedere, este foarte clară. Mulțumesc, spune domnul președinte. Aș dori să mai adaug câteva observații. Mai întâi, cu ocazia ședinței coordonatorilor care a avut loc ieri, am hotărât să înscriem pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare modalitățile concrete pe care le va adopta comisia noastră în momentul în care pe viitor s-ar putea confrunta cu situații asemănătoare ceea ce s-a întâmplat recent cu uh, privire la domnul acasă, s-ar putea întâmpla din nou pe viitor. De aceea vom stabili o procedură clară, niște modalități clare. Acum, în ceea ce privește cazul ca specific, am avut un vot. Un vot care, prin majoritate, a recomandat ședinței plenare candidatura domnului Fazacas. Decizia comisiei este următoarea. Președintele trebuia să trimită o scrisoare guvernului maghiar pentru a obține informații. Aceste informații n-au fost transmise. Și, în momentul de față, am putea să adresăm o scrisoare președintelui Buzek pentru a explica toate circumstanțele încă de la bun început. Votul nostru, dezbaterea noastră, scrisoarea din partea ministrului maghiar și apoi, în plen, grupurile politice sunt cele care își asumă răspunderea în ceea ce privește uh, numirea uh, domnului Fasacas. Dau acum cuvântul domnului Dăci, dar vă rog foarte pe scurt pentru că nu e un punct de pe ordinea de zi și trebuie să votăm. Domnul Dăci, vă rog, pe scurt. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, cred că întrebarea pe care a adresat-o vicepreședintele Odi este una foarte importantă. Eu sunt de părere că ceea ce a spus domnul președinte nu răspunde în mod concret la întrebările pe care eh, le-a adresat domnul Odi, cel puțin nu la toate întrebările. Foarte pe scurt, domnule președinte, decizia comisiei noastre s-a transpus într-o scrisoare pe care am înaintat-o ministrului maghiar. În răspunsul său, ministrul maghiar uh, ne-a dat anumite informații, însă mie mi se pare că aici e vorba de minciuni. Minciuni foarte clare. Și aceste minciuni afectează întreaga Comisia Parlamentară și întregul Parlament. Răspunsul guvernului uh, maghiar este referitor la domnul Fasacas, este că acesta are două nume. Al doilea nume fiind Stefan. Iată documentul, domnule președinte, doamnelor și domnilor, un document pe care vi l-am trimis deja de mai multe ori. E vorba de un document din registrul uh, serviciilor secrete, iar numele său, numele domnului Fazacas, apare în mod clar în acest registru. Deci el a lucrat în uh, poliția secretă. Numele său sau prenumele său este un alias, este Stefan. Și deci, ministrul maghiar, spunând că are două prenume, de fapt ne-a mințit. Ne-a mințit, nu e vorba de un al doilea prenume, ci de un alias. Și de aceea eu sunt de acord cu domnul Gaier. E clar că comisia noastră nu poate fi un tribunal. Dar eu cred că și un copil de 10 ani, în cazul acesta, este în stare să facă diferența între adevăr și minciună. Și dacă vă interesează, vă puteți uita în acest document și veți vedea în mod clar că domnul Fazakas are un alias, și anume Stefan, iar guvernul ne-a mințit, spunând că uh, Stefan ar fi cel de-al doilea nume sau prenume al domnului Fazakas. E bine, nu, nu așa este. Și aceste documente demonstrează foarte clar că e vorba de un alias. Fiecare dintre dumneavoastră va putea să-și, uh, fiecare grup politic va putea să-și determine propria poziție. Toată lumea va asculta poziția președintelui. Însă, ceea ce eu tocmai v-am spus este o informație. E o informație pe care o voi prezenta în scris în așa fel încât fiecare grup politic să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. Onorevole Gresle, vreau. Are cuvântul doamna Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. După această dezbatere, iată că n-am avansat prea mult. Noi am luat deja o decizie și am spus că nu suntem în măsură să, să, să uh, alegem alb sau negru. Eu nu vreau să favorizez pe nimeni și nu vreau să favorizez o persoană care ar fi fost un agent secret. Poate că ar fi mai bine să începem acum ședința noastră de votare. Foarte bine, spune domnul președinte, vom continua. Uh, Domnul Doci nu are dreptate, pentru că eu sunt de părere că am răspuns prin explicațiile mele la întrebările pe care le pusese domnul Odi. În momentul de față nu avem competența necesară pentru a uh, continua acest, de, această dezbatere și vom avea cu siguranță ocazia poate să mai discutăm la sfârșitul uh, ședinței. Uh, Mulțumesc. Are cuvântul domnul Sarneschi. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat deja cuvântul pe marginea acestui subiect cu ocazia ședinței uh, coordonatorilor. Domnul președinte are dreptate. Trebuie să determinăm noi regulile ale jocului pentru viitor. Eu aș dori să știu cine ia cuvântul în numele PPE, domnul Deutsch sau doamna Gresle, pentru că ei aparțin aceluiași grup politic și când am, i-am ascultat pe ambii astăzi, am senzația că ar fi din două grupuri politice diferite. Mă iertați, spune domnul președinte, în zonul Comisiei de Control Bugetar, fiecare se poate exprima în nume propriu și are dreptul să ia cuvântul. După cum bine știți, doamna Gresle este coordonatoarea pentru grupul PPE. Deci situația mi se pare foarte clară. De aceea, haideți mai bine să avansăm în munca noastră și dacă ne mai rămâne timp la final, putem să revenim asupra acestui uh, subiect. Foarte bine, trecem acum la primul punct de pe ordinea noastră de zi și anume Punctul 35, descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2008, bugetul general, uh, secția, secțiunea a treia, comisia. Înainte de a da cuvântul domnului Liberațchi, aș dori să îl salut pe domnul Șemeta, domnul comisar Șemeta, care ar dori să facă o scurtă declarație înainte de vot. Mr. President, uh, Mr. Reporter, honorable members, Domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor, procedura 2008 de descărcare bugetară 2008 este foarte bine definită și cred că este și oportunitatea de a lansa un nou dialog între noi. V-am promis în momentul în care n-am văzut data trecută să vă propun în mod clar toate informațiile cu privire la progresele înregistrate în uh, ceea ce privește fondurile structurale domnul Lewandowski și eu însumi vom uh, stabili noile planuri în ceea ce privește regulamentele financiare. Vă voi înainta o listă de ONG-uri și organisme care primesc finanțare europeană. Bineînțeles, voi analiza cu atenție recomandările uh, descărcării de gestiune care vor fi adoptate în aprilie de către Parlamentul European. Sper că acești prim pași vă demonstrează faptul că sunt extrem de angajat pentru a colabora strâns cu dumneavoastră și pentru a uh, asigura o coordonare sporită cu colegii comisari. Ne dorim să îmbunătățim cât mai repede posibil calitatea cheltuielilor. De asemenea, doresc să accentuez faptul că îmi doresc să continui cu progresele înregistrate în ultimii ani, dar îmi doresc de asemenea și mai, alte îmbunătățiri, iar pentru asta e nevoie de timp. În ceea ce privește diferitele planuri de management, acestea vor avea cu siguranță un impact pozitiv asupra ratelor de eroare. Cu siguranță există loc și de mai bine și cu siguranță că vom vedea îmbunătățiri deja pentru anul 2010 și uh, anii ce vor urma. Însă cel mai important este să obținem progrese rapide, însă acest lucru nu este posibil fără o cooperare din partea celorlalte părți implicate. Uh, bineînțeles, nu dorim să uităm nici curtea de conturi, nici statele membre. E nevoie de un angajament activ din partea statelor membre pentru a acționa repede. Împreună cu ceilalți comisari, nu voi aștepta Uh, ci voi invita statele membre și autoritățile din statele membre să-și asume răspunderea ce le revine, așa cum prevede tratatul de la Lisabona, și să propună măsuri pentru a putea introduce acest noi, noi uh, planuri de management financiar. Eu consider de asemenea că și Curtea de Conturi are un rol crucial de îndeplinit în calitate de instanță independentă care evaluează managementul uh, în general. Deocamdată avem discuții cu Curtea de Conturi și avem nevoie de o nouă perspectivă, de o nouă abordare pentru a scădea rata de eroare. Comisia, în viitorul apropiat, va face diferența între diferite sectoare în ceea ce privește uh, vechea și viitoarea programă de, uh, perioadă de programare. Există un risc de eroare care este tolerabil. Curtea de conturi va defini acest risc. Așa cum a cerut comisia dumneavoastră, vă voi prezenta în luna mai o agendă pentru descărcare bugetară și pentru audit și pentru anii ce vor urma. Implicarea celorlalte părți implicate a fost un obiectiv comun pentru a îmbunătăți gestiunea și managementul financiar. Acesta este uh, miezul uh, agendei pe care o vă voi împărtăși în luna mai. Aș dori să mulțumesc în mod special domnului raportor, domnului Liberațchi, pentru munca depusă în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru 2008. Aș dori să mulțumesc și mm, deputaților acestei comisii pentru susținerea de care au dat dovadă față de comisie în eforturile sale de a avea o mai bună gestiune a fondurilor europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul domnului Liberațchi, raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul pe acest uh, subiect. Întotdeauna este un exercițiu foarte dificil descărcarea de gestiune și dacă mă uit la acesta în particular, nu este o excepție. Aici avem o nouă comisie care dorește să depășească toate problemele care ar mai putea exista și să găsească noi modalități pentru uh, următoarele programe de gestiune și management financiar. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest uh, document, doresc să mulțumesc și comisarilor și personalului acestora și, de asemenea, secretariatului și membrilor săi care au lucrat din greu pentru a reuni toate informațiile. Am încercat să găsesc un echilibru între critici față de ceea ce a fost, fost făcut în uh, trecut și un spirit constructiv pentru viitor. Noul tratat pune accentul pe o răspundere comună în acest sens, o răspundere între statele membre, instituțiile europene, în ceea ce privește bugetul și managementul acestuia și am indicat câțiva pași care pot fi făcuți pentru a îmbunătăți situația. Deocamdată situația nu este satisfăcătoare, vreau să fiu foarte clar. Este încă nesatisfăcătoare. De aceea am inclus un calendar foarte clar, în așa fel încât să cer eforturi pentru ca acest proces de descărcare să acopere în mod concret toate problemele practice pe care le-am identificat. De asemenea, am fixat și anumite ținte de îmbunătățire care trebuie să fie realizate. Acestea trebuie luate în mod serios în considerare de către comisie. Și încă o dată, repet, am impresia că aceste ținte pe care le-am fixat sunt de altfel deja luate serio- în serios de către comisie. În plus de aceasta, în raport, am cerut să ni se acorde posibilități și mijloace pentru a face o analiză mai detaliată în ceea ce privește politica de coeziune. Eventual să avem o uh, analiză separată uh, câtorva programe, să avem un exercițiu de audit separat pentru diferitele uh, perioade legislative. Aștept cu nerăbdare să susțineți uh, acest raport atât acum cât și în ședința plenară și aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră uh, pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Mulțumesc, domnule raportor, domnule Liberațchi, vă mulțumim pentru munca pe care ați depus-o în calitate de raportor. Trecem acum la vot. Trecem la vot Votul descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2008, Comisia, secțiunea a treia. Mai întâi, propunerea propunerea de descărcare pe ansamblu. S-a deschis votul. Allora, mettiamo in votazione eh, la... Foarte bine, supunem la vot propunerea de descărcare, punctele 1, 2, 3 și 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 4 împotrivă, fără abține. 5 este caduc. Votăm propunerea de decizie în ansamblul ei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul cu privire la Agenția Executivă pentru Concurent pentru Cultură. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat cu 25 de voturi pentru și 4 împotrivă. Trecem la Agenția Executivă pentru Concurență și Inovație. Nu, ne întoarcem și votăm propunerea pentru Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. S-a închis votul, s-a adoptat. Siamo alla votazione sul discarico dell'Agenzia Esecutiva. Trecem la descărcarea pentru Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovație. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru, 4 împotrivă. Trecem la votul întregii rezoluții. Aceeași agenție s-a deschis votul. La votazione chiusă. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori. Descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25 de voturi pentru, 4 împotrivă. Votăm propunerea în ansamblul ei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum propunerea pentru agenția executivă cu privire la rețeaua de transport transeuropeană, descărcarea. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 23 de voturi pentru, 4 împotrivă. Votăm întreaga propunere de rezoluție, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă proposta per la decisione della chiusura eh, dei conti con riferimento ai punti 4. Propunere pentru încheierea conturilor 14, 15, 16, 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 4 împotrivă. Următorul punct este caduc. Trecem la votul amendamentului numărul, 20, numărul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul propunerii de decizie în ansamblul ei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 4 împotrivă. Trecem acum la propunerea de rezoluție. Amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24 s-a retras. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 26. S-a deschis votul. Votazione chiusa. Approvato. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27 este caduc. 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. Treizeci unu. Treizeci, spune domnul președinte. Reluăm votul la amendamentul 30. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Treizeci trei. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Amendamentul oral 3 se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum în bloc Amendamentele 43-45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Emendamento orale numărul 4. La votazione aperta. Amendamentul oral numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Șaptezeci doi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendament orale numărul 6 la votație. Amendamentul oral numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 92. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. 93. Este caduc. 94, 95, 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Nouăzeci în două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 99. Este caduc. 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 102. Amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 103. La votazione aperta. Amendamentul 103. S-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 105. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 107. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 108. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 7. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 110. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul oral numărul 8. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 113. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 114. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 115 în trei părți. Prima parte, supunem la vot, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. A doua parte, o supunem votului, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Supunem la vot a treia parte. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 116. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 118. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 9. Am deschis votul. Vă rog, domnule Gaer. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori aici să înaintez un amendament oral dacă îmi dați voie, să vă prezint această propunere oral. În ce privește uh, regulamentul privind uh, personalul. Se contestă în prezent această solicitare generală a Comisiei. Aș dori să se introducă o clauză în acest sens. Președintele, amendamentul oral este acum supus votului. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. La 120 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 121 am deschis votul. Am închis, se adoptă. 122 pe părți, votăm prima parte, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. A doua parte. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 123. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 124. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 125. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 126. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul oral numărul 10. Să punem la vot. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 128 Vot, deschidem votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral 11. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. O 130 și 131. Am deschis votul. Am închis. Să resping. Amendamentul din partea Comisiei Regii 1. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 133. Am deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele, 132. Am deschis votul. La 132. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 134. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 135. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 136. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 137. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 138. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9 din partea Comisiei Regii. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 139. Deschidem votul. Am închis votul. Se adoptă. Supunem la vot or amendamentul oral numărul 12. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 10 din partea Comisiei Regii. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 3 din partea Comisiei Regii. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 13 e supus votului. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 140. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 141. Am deschis votul. Am închis. Respins. Amendamentul 142. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul numărul 8 din partea Comisiei Regii. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 din partea Comisiei Regii am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 6 din partea Comisiei Regii am deschis votul. Am închis. Se respinge. Amendamentul 143 am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 7 din partea Comisiei Regii am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 144. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 145, pe vot pe părți, prima parte. O supunem votului, am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Supunem la vot a doua parte, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 din partea Comisiei Regii. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Amendamentul 12 din partea Comisiei Regii. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul avizul 1. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Numărul 2. Am deschis. Am închis votul. Se adoptă. Numărul 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. De la avizul 4 până la 10 putem să votăm în bloc. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 146. Am deschis votul. Am închis. Se respinge. Amendamentul 147. Am deschis votul. Am închis. Respins. Amendamentul 148. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 149. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 150. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Putem vota acum de la 1 la 8 în bloc. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Numărul 9. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 1 din partea Comisiei INCO. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. INCO 2. Am deschis votul. Am închis se adoptă. De la INCO 3 până la INCO 5 votăm în bloc, am deschis votul, am închis votul, se adoptă. INCO 6 am deschis votul, am închis votul, se adoptă. Pe urmă, de la 1 la 11 putem vota în bloc, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Apoi, 12. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1 din partea Comisiei pentru Cultură. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 4. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 5. Am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. 6. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 7. Am deschis votul. Am închis votul se respinge. 8. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 9. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 10. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Apoi, amendamentele din partea Comisiei Libe de la 1 la 3 votăm în bloc. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Și putem vota în bloc de la 151 până la 157. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Acum, de la amendamentul 1 din partea Comisiei FEM până la Comisia pentru Dezvoltare, amendamentul 10, votăm în bloc. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 14 acum. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 15. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 160. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 16. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 162. Am deschis votul. 162. Deci am deschis votul, acum închidem votul. Se respinge. 162. Amendamentul oral numărul 17. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 165, am deschis votul. Atunci amendamentul 166. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 167. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 8. 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 170. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 171. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 172. S-a deschis votul. S-a închis botul. Se adoptă. 173. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 177. Vot separat. prima pe părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 178. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 179. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 180. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 181. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 183. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 184. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 185. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 186. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptă. 187 și 188 le votăm împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptă. 189 și 190 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 191. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum, 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. să adoptă. 194. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 195. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 196. S-a deschis votul. 196. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 197. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 198. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adaptă. Amendamentul 5 AFET. A. Direct, 199. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adaptă. Amendamentul 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 202. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 203. S-a deschis votul să a votul. Se respinge. 204. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 205. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 206. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 207. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 208. S-a deschis votul. Mă iertați, spune domnul președinte, este caduc. Acum, votul final pe ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 24 de voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Mulțumim domnului Liberațchi pentru munca depusă. Și vom continua. Ajungem acum la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2008, bugetul general al UE, alte instituții. Dăm mai întâi cuvântul domnului raportor Czarnecki. marnar... Mulțumesc, domnule președinte. Am să-mi dau haina jos, pentru că de câte ori uh, iau cuvântul și vorbesc despre buget, mă încălzesc întotdeauna. Am avut o dezbatere foarte aprofundată pe acest subiect acum câteva săptămâni și mai multe amendamente importante au fost înaintate de atunci și până acum. În ceea ce privește bugetul pentru Consiliu și pentru celelalte instituții, foarte pe scurt, vă putem spune că avem o problemă în ceea ce vrește Consiliul. Nu e o problemă nouă. Uh, această problemă a intervenit și anul trecut și până la urmă am acordat descărcarea doar în luna noiembrie anul trecut pentru Consiliu. De data aceasta, și domnul președinte poate confirma acest lucru, am avut o întâlnire cu reprezentanți speciali ai Consiliului, o întâlnire foarte interesantă, dar insuficientă. Am avut anumite documente care ne-au fost înaintate de către Consiliu, documente interesante, dar aceste documente, în mare parte, se refereau nu la perioada pe care o analizăm, și anume anul 2008, ci la perioada 2007. Eu sunt uh, de, am o pregătire în domeniul istoric și, bineînțeles, uh, astfel de documente mă interesează din punct de vedere istoric, însă ele nu se referă la perioada pe care o analizăm noi acum, deci nu ne pot servi pentru a acorda descărcarea pentru anul 2008. De aceea este foarte important pentru noi toți ca uh, să existe o egalitate între Consiliu și Parlament. Noi ne-am adresat Consiliului în așa fel încât acesta să ne transfere documente suplimentare, însă nu am primit toate documentele care sunt necesare. De aceea, eu cred că nu ar trebui astăzi să acordăm descărcarea Consiliului. E o, un subiect care încă mai trebuie să rămână deschis și cred că va trebui să ne continuăm ședințele împreună cu reprezentanții Consiliului. Suntem deschiși oricăror propuneri, însă e mult prea devreme pentru a putea încă de pe acum să acordăm această descărcare Consiliului. Iată ceea ce propun eu astăzi membrilor Comisiei noastre. În ceea ce privește celelalte instituții europene, am acceptat aproape toate amendamentele dacă au existat câteva amendamente pe care nu le-am putut include, este din cauza faptului că acele amendamente erau acoperite de alte amendamente pe care le acceptasem. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă. Eu cred că acum raportul este mult mai bun decât propunerea inițială pe care am prezentat-o. Deci mulțumesc încă o dată tuturor coordonatorilor din partea tuturor grupurilor politice și mulțumesc și celor care au înaintat uh, amendamente. Mulțumesc. Trecem acum la vot. Domnul Sandergaard, vă rog mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor, pentru că mi s-a părut foarte interesant să ascult comentariile, mai ales cele din partea Consiliului, chiar înainte de vot. Aș dori ca și Consiliul să ia cuvântul înainte de a trece la vot. Ma non mi pare che non c'è nessuno, no? C'è qualcuno del Consiglio che vuole intervenire su sollecitazione dell'onorevole Sondergaard? Dorește cineva din partea Consiliului să intervină ca urmare a intervenției domnului Sondergaard? Dacă nu, trecem la vot. Foarte bine, atunci vom vota. Votăm mai întâi amendamentul numărul 1 referitor la descărcarea generală pentru Consiliu. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 26 împotriva, un vot pentru. Votăm acum punctele de la 2 la 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, un vot împotrivă. Votăm acum propunerea de decizie finală pe ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 26 de voturi pentru, un vot împotrivă. Trecem acum la propunerea de rezoluție. Amendamentul numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, amendamentul oral C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10, care poate fi combinat cu amendamentul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 23 și 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum propunerea de rezoluție pe ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. Felicitări domnului raportor și trecem acum la descărcarea bugetară în ceea ce privește Curtea de Justiție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru și un vot împotrivă. Acum, amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm propunerea de rezoluție. Pe ansamblu s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru. Votațiune sul discarico de la Corte. Trecem la votul descărcării pentru Curtea de, de Conturi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru și un vot împotrivă. Propunerea de decizie în ansamblu ei acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 Propunerea de rezoluție astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru și un vot împotrivă. Trecem acum la votul descărcării pentru Comitetul Economic și Social. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 24 de voturi pentru și 2 împotrivă. Propunerea de decizie s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 3. S-a deschis votul. votul, s-a închis votul, se adoptă. Votăm propunerea de rezoluție astfel modificată, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 26 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Trecem acum la descărcarea pentru Comitetul Regiunilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Propunerea de decizie. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul A oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea de rezoluție astfel, de, astfel modificată s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu 26 de voturi pentru și 2 împotrivă. Trecem acum la mediatorul european, propunerea de descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru Propunerea de decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru. Mulțumesc raportorului domnului Cerlețchi pentru munca efectuată. Rimasto un altro. Il super... Beh, Chiedo scusa che c'era un altro. Il supervisore dei dati... Ma scusate, n-a mai rămas Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Descărcarea, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru. Să adoptăm acum propunerea de rezoluție. S-a deschis votul, s-a închis votul. 28 de voturi pentru, nu sunt abțineri, nu sunt voturi împotrivă. Propunerea de rezoluție astfel modificată s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul cu privire la protecția intereselor financiare ale comunităților și lupta împotriva fraudei, raportul anual pentru exercițiul 2008 și îi dau cuvântul domnului Cozzolino. Allora, sarò brevissimo. Eh... Voi fi foarte concis, domnule președinte. Raportul subliniază elementele legate de protecția intereselor financiare ale comunităților, elementele legate de lupta împotriva fraudei și aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la elaborarea acestui raport. Au avut o contribuție substanțială și textul a fost îmbunătățit. Au fost depuse 36 de amendamente și am primit și avizul Comisiei Regii, care este foarte complet. Rezultatul este că avem 10 amendamente de compromis, un amendament oral al raportorului și pe lista de vot aveți amendamentele care au fost acceptate. În ceea ce privește amendele, amendamentele de compromis, ne-am concentrat asupra eficacității controalelor. Cheltuielile făcute de către statele membre trebuie controlate. De asemenea, nevoia de a reduce neregulile, îmbunătățind regulile cu privire la transparență, apoi corupția și criminalitatea financiară și, de asemenea, problemele care sunt uh, constatate în ceea ce privește licitațiile am insistat deasupra, de asemenea, în privința necesității independenței OLAF și cooperării cu statele membre. OLAF trebuie să controleze să controleze uh, absența fraudelor. Nu am vrut să eliminăm referirea la resursele umane de care ar putea avea nevoie OLAF. Și, în sfârșit, un punct în privința căruia există un compromis, am hotărât să păstrăm menționarea țărilor în care apar probleme conform raportului anual al Parlamentului. Cred că în ansamblu putem fi mulțumiți, în, pe ansamblu putem fi mulțumiți de munca efectuată și cred că putem să încheiem pe o notă pozitivă astăzi. Mulțumesc. O să trecem la vot. Amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Regii 2, 3, 5, 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Regii 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 17, a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26, prima parte mai întâi, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru, două abțineri. Îl felicit pe domnul Cozzolino. Am uh, terminat. Vă semnalez că nu are loc reuniunea din 26 martie și următoarea reuniune va avea loc pe 26 aprilie la ora 3. Vă mulțumesc și vă urez o seară plăcută!